trăiești, nu doieștești. Trăiești, nu doieștești. Trăiești, nu doiești. Trăiești, nu testen.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 anumite Mm. Am reluat sesiunea. Rezultatul primei runde de uh, voturi și vom avea deschiderea celei de-a doua runde de voturi. Rezultatele în temeiul procedurii de urgență sunt după cum urmează. Aceste rezultate ar trebui să apară pe ecran. Regulamentul de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 a fost adoptată cererea de a fi respectată o procedură de urgență. Deci 684 de voturi au fost exprimate, 670 pentru, 13 împotrivă, o abținere. Proiectul de buget recti- uh, rectificativ numărul 1 2020 a fost adoptat de asemenea. ...684 de voturi pentru, 658 pentru, 7 împotrivă, 19 abține. Proiectul de buget rectificativ numărul 2 din 2020 a fost adoptată și aici procedură, um, cererea de a fi respectată o procedură accelerată de urgență. Au fost exprimate 684, 684 de voturi, 678 pentru, 5 împotriva și o abținere. Apoi, mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru 2020, uh, documentul cu cota 2020, uh, bară 2053. Și aici a fost acceptată o procedură urgentă. Și de această dată aici da, avem două instrumente de, de, de flexibilitate. Dacă puteți să reveniți la documentul cu cota 2020-2053 Ah, deci instrumentul de flexibilitate numărul 1. Well, this is number two, but... Uh, Pe ecrane avem uh, afișat uh, instrumentul de flexibilitate cu numărul 2. În, docum- în actele mele eu nu am decât cota documentului, care este 2020 bară 2053 respectiv 2020-2056. Uh, deci primul 600, uh, primul instrument de flexibil. 684 de voturi au fost exprimate pentru 7, 657 împotriva 8 și 19 abțineri. În al doilea caz, deci documentul uh, cu cota 2020-2056, 684 de voturi, 664 pentru, 6 împotrivă și 14 abțineri. Apoi mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 și aici uh, a trecut uh, cererea de a fi uh, respectată o procedură prin o procedură urgentă. Do you have that? Unforeseen expenditures? Deci cheltuielile neprevăzute. Avem documentul respectiv?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 este blocat. Deci am nevoie acum de documentul privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020. It is that unforeseen expenditures? Spielraum, ja. Ok, also. Foarte bine, l-am găsit. 684 de voturi. 679 votat pentru, 4 colegi au votat împotrivă și avem o abținere, deci uh, se adoptă. Trecem acum la măsuri specifice menite să oferă flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene. apare pe ecran, 684 de colegi au votat, 680 dintre aceștia pentru, 2 împotriva și 2 s-au abținut. A fost acceptată și procedura de urgență. Trecem apoi la măsuri specifice uh, pentru a face crizei cauzate de epidemie de COVID-19, 680 pentru, 2 împotriva, 2 abțineri. Și aici a fost acceptată procedura urgentă. Trecem acum la măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii. 684 de colegi au votat, 663 pentru, 6 împotrivă și 15 s-au abținut. Și și aici a fost acceptată um, cererea de a avea o procedură urgentă. Trecem la dispozitivele medicale. 684 de colegi au votat, 679 pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. A fost uh, acceptată și procedura prin urgență. Prin urgență. Prin urgență. Acum uh, avem la dispoziție doar 12 uh, minute pentru depunerea amendamentelor, deci până la orele 14. Și uh, termenul limită pentru voturi pe părți este la, uh, sunt orele 15 astăzi. În ceea ce privește dispozițiile de, de, de dimineață. La ora 17 vom avea a treia sesiune de uh, votare. Și acum trecem la a doua sesiune de votare, regulamentul de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2014 și uh, a doua parte a amendamentelor în ceea ce privește rezoluția comună, acțiunea coordonată a UE pentru combaterea Academiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia. Este respectată aceeași procedură de vot precum cea dinainte de masă. Începând de acum până la 14.30 este, des, este deschisă procedura de votare, deci aveți la dispoziție până la 14.30 uh, pentru a vota și rezultatele vor fi anunțate la orele 17. Am întrerupt uh, sesiunea.